în diplomă universitară care sunt femei, avem suficiente experte în domeniul financiar. Și anchetele arată că în firme și în sectorul financiar, în bănci, acolo unde există diversitate în consiliile de administrație, unde cele două uh, genuri sunt reprezentate egal, deciziile sunt mai echilibrate și uh, unele firme au învățat în urma crizei financiare. Bărbații au tendința de a lua uh, de, de a-și asuma decizii extrem de riscante, cu, deci cu un risc excesiv. Nu este o invenție a mea este un lucru pe care le arată studiile, pe care le arată datele din multe, colectate de multe instituții. De aceea e nevoie de diversitate și de decizii echilibrate. De aceea ar fi bine să colaborăm în viitor uh, să avem proceduri care să prezinte, să, să, să garanteze um, reprezentarea femeilor um, și uh, într-o directivă privind prezența femeilor în Consiliul de Administrație spunem că în prima fază a procesului de selecție se va Uh, analiza capacitatea de a uh, se achita de această funcție și apoi persoana din sexul subreprezentat va fi prioritară. Uh, astfel, procedura este neutră din punctul de vedere al genului pentru că într-o bună zi bărbații ar putea fi subreprezentați. Deci procesele trebuie făcute mai echitabile sunt comisară pentru egalitatea de gen de 5 ani și m-am confruntat cu o serie de mituri și chiar minciuni. Am auzit și astăzi pe cineva spunând că suntem diferiți. Da, suntem diferiți. Gândim diferit și tocmai de aceea trebuie să există această reprezentare egală. Suntem persoane diferite. Eu vin dintr-un fost regim totalitar și când aud uh, vorbindu-se despre egalitate, sunt stresată pentru că am trăit într-un regim care a impus egalitatea. Suntem persoane diferit capabili să facem treaba și nu-mi spuneți mie că avem uh, că nu putem să o facem din cauza genului. Apoi, un alt mit. Când vine vorba de cotele din directiva privind femeile în consiliile de administrație, unii dintre dumneavoastră uh, ați uh, cerut să fie folosite aceste cote și pentru sectorul financiar. Uneori aud că din cauza cotelor o femeie necalificată va înlocui uh, un bărbat extrem de calificat. Nu e adevărat. Doresc să fiu bine înțeleasă. Eu doresc competiții echitabile În ceea ce privește mm, uh, uh, um, riscul excesiv asumat în cazul uh, crizei financiare, um, dacă instituția ar fi fost Lemon Sisters în loc de Lemon Brothers, poate că nu ar fi, uh, nu am fi avut criza financiară. Iată, avem mulți tineri um, în uh, tribuna vizitatorilor uh, și mă um, adresez tinerelor. Avem nevoie de, de stagiari uh, și de colaboratori tineri, uh, inclusiv femei tinerii nu, când vorbesc cu ei, ei nu vorbesc despre discriminare. Ei sunt uh, sunt ambițioși și trebuie să-i ajutăm, uh, să le, um, să le permitem să aibă încredere în ei pentru a, um, a aplica uh, pentru uh, slujbe cu nivel cât mai mare de, calificate, de calificare. Femeile trebuie să um, nu mai um, aibă această tendință de a evita riscul în legătură cu cele spuse de domnul Soșniesc, da, nu sunt de acord cu ce a spus domnul Soșniesc. Dar, doamnelor și domnilor, am fost uh, aici ieri, am avut o dezbatere în legătură cu acvacultura, protejarea peștilor și animalelor și ieri am auzit că peștii nu merită să fie protejați pentru că nu au dreptul de vot și nu sunt uh, contribuabili. Astăzi uh, am auzit lucruri un pic mai puțin uh, uh, scandaloase când s-a vorbit despre femei. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar Iurova. La sfârșitul acestei dezbateri, în numele Consiliului, din nou, doamna Ciot. Stimați parlamentari, doamnelor și domnilor, în încheiere aș dori să vă asigur încă o dată că uh, în ceea ce privește numirile în noile autorități din domeniul financiar, Consiliul este ferm angajat în promovarea echilibrului de gen în conformitate cu legislația europeană. Sper că am reușit să clarific rolul Consiliului în acest proces și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Mulțumim foarte mult, doamnă Ciot. Zum Abschluss der Aussprache wurden la sfârșitul dezbaterii au fost depuse cinci propuneri de rezoluție. Dezbaterea se consideră astfel închisă. Votul va avea loc joi. Fac o scurtă întrerupere deocamdată. domnule prim ministru vă mulțumim că ați venit aici la strasbourg domnule președinte al comisiei europene dragi prieteni este important pentru noi să avem astăzi o dezbatere cu primul ministru al slovaciei în legătură cu viitorul uniunii europene. Parlamentul European este inima democrației și, după poziția, uh, după ce am ascultat poziția uh, Comisiei Europene, poziția Republicii Franceze și altora, să știm care este punctul de vedere al fiecărui stat membru în legătură cu viitorul Europei. Este important să consolidăm viitorul Parlamentului European când vine vorba de conținut, migrația este un subiect esențial. Parlamentul European a adoptat reforma regulilor de la Dublin, a sistemului de la Dublin și cerem și Consiliul European să ia o decizie. Dar dorim să facem mai multe în Africa, să investim, dorim ca Uniunea Europeană să investească mai mult în Africa. În acela, un altă priori, o altă prioritate este politica socială, suntem angajați în lupta împotriva șomajului tinerilor. Trebuie de asemenea să consolidăm economia reală și să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Și acesta este un angajament important al Parlamentului European. Viitorul Uniunii Europene în această perioadă complicată. Ehm, chiar astăzi, în Parlamentul European, ehm, vom vota în legătură cu politica noastră față de China. Avem și alte voturi importante pe ordine de zi înainte de uh, alegeri. Am uh, discutat mult despre Brexit chiar ieri. Doamna May a fost aici și este important pentru noi să știm care este poziția, viziunea Slovaciei. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru prezență. Aveți cuvântul. Vi prego di registrarvi per... Vă rog să vă înscrieți pentru Catch the Eye, spune președintele. Sistemul electronic um, este pornit pentru a vă înregistra. Mr. President, Domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimați lideri ai grupurilor politice, stimați membri ai Parlamentului European, doresc să vă mulțumesc pentru ocazia de a participa la această dezbatere cu privire la viitorul Europei. Este o onoare și un privilegiu pentru mine să fiu astăzi aici pentru că instituția dumneavoastră îi reprezintă pe toți cetățenii europeni. Istoria umană a fost condusă de dorința de a crea un viitor mai bun. Este practic ceea ce a stat la nașterea Uniunii Europene acum 60 de ani. Este ceea ce a condus la schimbările democratice acum 30 de ani în Cehoslovacia. Am fost conduși de idealuri de pace, prosperitate și uh, unire Proiectul european a adus pace în Uniunea Europeană, a adus stabilitate, libertate și prosperitate, ne-a adus succes și chiar, țărilor, chiar și țărilor mai mici, cum este Slovacia. Slovenska cesta. Slovacia Drumul Slovaciei către Europa a început, sau înapoi către Europa, a început în 1989 cu aceleași idealuri de libertate, de progres și de progres tehnologic. Prin aderarea la Uniunea Europeană și la NATO ne-am întors uh, către sistemul de valori vest-european și transatlantic. Istoria care a urmat a fost un uh, succes. Chiar dacă drumul nu a fost uh, ușor întotdeauna, a trebuit să facem față unui proces dificil de transformare, să facem față creșterii șomajului, să restructurăm um, instituțiile. Am reconstruit instituții democratice, am reușit să depășim o perioadă de criza democrației și să respectăm criteriile necesare pentru aderarea la UE și la NATO. Din 2004 până 2013 uh, am uh, dovedit uh, a, a, această perioadă a fost dovada unui proces uh, uh, câștigător pentru toate părțile implicate, prin accesul la piața unică, prin accesul la toate avantajele Uniunii Europene, iar astăzi Slovacia este un membru cu drepturi de pline. Suntem una din țările cu cea mai mare uh, creștere a PIB-ului, suntem o zonă de stabilitate cu o rată de șomaj relativ scăzută și recent am a reușit să avem uh, mai multe uh, veniri uh, de cetățeni străini în țara noastră decât plecări de cetățeni slovaci către alte țări. Încercăm să ne modernizăm țara, să profităm de acest potențial. Uh, avem o societate civilă solidă, uh, o libertate a presei uh, consacrată, însă trebuie să facem mai multe, probabil mai ales în sectorul educației, al cercetării, al inovației și în combaterea corupției. Povestea Slovaciei poate să fie o sursă de inspirație pentru Uniunea Europeană în prezent, arătând că provocările și obstacolele pot fi depășite cu succes. Milan Vladislav Șocalnic, diplomat slovac și unul din fondatorii uh, Republicii uh, Cehoslovace în 1918, a spus că totul se poate realiza. Dacă uh, știi să uh, reziști. Și acest uh, lucru a fost dovedit de aderarea noastră la Uniunea Europeană și toate procesele dificile de reformă pe care le-am realizat pentru a adera apoi și la spațiul Schengen crezând în ideea europeană. Pentru noi, o Europa unită este mediul în care trebuie să trăim și suntem convinși că pentru noi nu există alternativă. Acest lucru a fost evident și în timpul președinției slovace a Consiliului uh, European. Summitul de la Bratislava a transmis acest mesaj de uh, unire, de uniune, chiar după momentul uh, Brexit. Însă nicio țară nu poate fi complet imună față de atacurile la adresa Uniunii Europene. Sau nicio țară nu poate fi imună la atacurile împotriva uh, libertății presei. Acum un an Uh, și câteva săptămâni uh, jurnalistul Ian Cuziac și partenerul său uh, au fost um, asasinați, o mm, dublă ucidere a unor tineri care se exprimau împotriva sistemului și vă asigur că avem cu toții un cel comun de a-i identifica și de a-i sancționa pe cei care au um, pe, pe cei care au uh, fost la originea acestui act. Doresc să mulțumesc Europol pentru ajutorul pe care l-a furnizat în această investigație. Uh, deja mai mulți suspecți uh, sunt în așteptarea unui proces. Astăzi, în numele Slovaciei, pot să vă confirm că în aceste vremuri dificile suntem hotărâți să rămânem în grupul țărilor cele mai integrate din Uniunea Europeană. Dorim să ne asumăm în continuare răspunderea pentru acest proiect de integrare comună și pentru conturarea în continuare a viitorului nostru european. Alegerile europene sunt aproape și sunt și am încredere că cetățenii slovaci vor da dovadă de maturitate alegând candidați cu orientări pro-europene clare. Consider că partidul pe care îl reprezint, un partid uh, social-democrat, nu ar fi putut uh, găsi un candidat mai potrivit decât vicepreședintele Comisiei, domnul Șefcovic, care transmite un semnal clar și către țara noastră și către lumea întreagă. Doamnelor și domnilor, povestea de succes a Slovaciei este, într-o anumită măsură, definită de trecutul nostru. Europa Centrală este mediul în care uh, Slovacia uh, și-a marcat istoria, geografia și cultura. Cooperarea regională uh, politică este la originea succesului european ne uităm la cooperarea dintre Franța și Germania, țările Baltice, țările Benelux, chiar și grupul de la Visegrad pot aduce um, idei noi care să întărească Uniunea Europeană. Slovacia uh, conduce în prezent grupul de la Visegrad, iar obiectivul nostru este de a întări Uniunea Europeană. Sigur că suntem conștienți de divergențele care există, de criticile sau de neînțelegerile care pot apărea, însă în aceste momente critice trebuie să rămânem cu toții la masa de discuție, să rămânem implicați și să ne rezolvăm divergențele prin dialog. Uniunea Europeană este rezultatul unei viziuni puternice și a unor eforturi imense din partea mai multor generații suntem, avem obligația să o protejăm, mai ales astăzi când Europa și uh, democrațiile occidentale se confruntă cu uh, Um, transformări uh, extrem de importante. Suntem confruntați cu amenințări din interiorul și din exteriorul Europei, uh, vedem intervențiile Rusiei, ale Chinei, avem nevoie de un răspuns puternic din partea Uniunii Europene. Vedem că schimbările climatice pot avea consecințe asupra vieții noastre, asupra societăților, vedem uh, noi valuri de revoluții tehnologice Europa, așa cum o știm noi, va putea supraviețui numai dacă rămâne uh, un pionier al progresului tehnologic și al inovației. Și pentru a realiza acest lucru, guvernele noastre trebuie să fie uh, și ele niște guverne de tip 4.0. Trebuie să răspundem și provocărilor care vin din interiorul uh, Europei, diferențele sociale care sunt în creștere, um, dispariția contractului social, îmbătrânirea populației disparitățile uh, sociale și regionale nu contribuie la uh, instaurarea unui climat de uh, uniune. Mulți cetățeni au senzația că sunt lăsați deoparte și în acest context nu este nicio surpriză că migrațiile masive din țări uh, exterioare Uniunii Europene au contribuit la uh, un climat de tensiune. Trebuie să vorbim despre Europa socială, despre democrație, despre planurile noastre de viitor cu cetățenii noștri, pentru că atunci când cetățenii nu primesc răspunsuri de la noi, se vor uita în altă parte. Și astfel apar dezinformările și știrile false. Un exemplu al unei consecințe acestui uh, proces este tocmai uh, referendumul din Regatul Unit. Protecționismul, naționalismul nu sunt soluții. Răspunsul nostru nu trebuie să fie o fragmentare în state mici ci mai degrabă o unitate uh, întărită a Uniunii Europene ca putere globală. Doamnelor și domnilor, așa cum cei 17 colegi de dinaintea mea au făcut-o, permiteți-mi să uh, vă prezint cu curaj viziunea mea asupra unui viitor comun. O viziune pentru o uniune atractivă în care cetățenii să poată avea încredere și pe care ei să o sprijine. Acesta continuă să fie mesajul summitului de la Bratislava. În primul rând, o Uniune care este unită, prosperă și sigură. În al doilea rând, o Uniune care are relevanță la nivel mondial, o Uniune care este onestă față de cetățenii săi, o Uniune căreia îi pasă de propriul său viitor. În același timp, trebuie să găsim un drum comun pentru a ne realiza aceste idealuri și atunci întrebarea mea este cum vom ajunge acolo. În primul rând, trebuie să fim uniți. Unitatea a fost cuvântul cel mai utilizat de colegii mei care s-au adresat deja acestui Parlament și au avut dreptate. Pentru că fără unitate între statele membre nu vom fi decât niște uh, martori ai deciziilor celorlalți. Nu ne putem îndeplini idealurile dacă nu putem depăși ultimele rămășițe ale separării est-vest. Trebuie să ne debarasăm de stereotipurile uh, care continuă să marcheze diferențele dintre noi. Și mi-amintesc de Milan Hoxha, care a îndeplinit funcția de prim-ministru al Cehoslovaciei între 34 uh, și 38 și în 1942 a spus că securitatea europeană nu poate să fie construită doar în Occident. Ea are nevoie și de Europa Centrală și idealurile democratice comune și instituțiile celor două regiuni pot să aducă speranță în viitor. Cred că dincolo de diferențele și frontierele geografice, găsim un interes comun. Trebuie să comunicăm, să înțelegem, să încercăm să ne înțelegem și poate să facem efortul de a merge unul către cel, unii către ceilalți. Sunt multe exemple pozitive de depășirea acestor diferențe. Două dintre ele directiva privind detașarea lucrătorilor sau uh, cea care privește standardele produselor alimentare. Însă sunt și uh, exemple de lipsă de comunicare, cum este cazul migrației. Imigrația trebuie să poată să fie gestionată, iar migrația trebuie să vină în slujba intereselor europene. În același timp, nu putem să protejăm uh, Uh, unitatea politică fără o convergență și o coeziune socială în Uniunea Europeană. Prin urmare, trebuie să folosim prosperitatea uh, în avantajul tuturor, să reducem impactul negativ al globalizării și să prevenim uh, evaziunea fiscală din partea corporațiilor. Trebuie să ne asigurăm că ele plătesc uh, impozite în țările în care uh, au activități și în țările în care generează profit. Și trebuie să combatem inegalitățile din societate și să distribuim veniturile și bogățiile într-un mod mai echitabil. Introducerea unui salariu minim ar fi un mod de uh, creare a solidarității sociale și guvernul meu uh, și-a afirmat angajamentul față de pilonul drepturilor sociale Uh, care ar trebui să întărească dimensiunea socială a Uniunii Europene pe viitor. Slovacia susține de asemenea și o mobilitate uh, echitabilă pe piața muncii care să permită cetățenilor și companiilor europene să profite de avantajele pieței unice. Prin urmare, salutăm acordul um, privind crearea unei autorități europene uh, privind ocuparea și avem intenția de a găzdui această instituție în capitala noastră. De asemenea, dorim să, sau trebuie să avem relevanță la nivel mondial. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important la nivel internațional care să-i reflecte puterea economică. Trebuie să ne unim forțele și să ne întărim uh, capacitățile de apărare. Prin urmare, Slovacia susține cooperarea permanentă structurată uh, pe uh, apărare și securitate, PESCO, asigurând în același timp complementaritatea între Uniunea Europeană și NATO. Relevanța la nivel internațional înseamnă și susținerea angajamentelor noastre uh, pe termen lung. Nu suntem un grup exclusivist, vrem să fim o comunitate inclusivă, deschisă celor care îndeplinesc criteriile și chiar și celor care la un moment dat ne-au părăsit. Este un interes strategic pentru noi, altfel altcineva va umple acest gol pe care noi îl lăsăm. În același timp, uh, termenul de internațional mondial înseamnă o putere care să fie susținută de o monedă puternică și de un uh, comerț internațional liber. Uniunea Europeană trebuie să rămână un campion în acest domeniu și, în al treilea rând, trebuie să fim uh, cinstiți cu cetățenii noștri. Nu putem să le promitem o viață fără griji uh, fără muncă și fără provocări, pentru că Uniunea Europeană nu are o baghetă magică care să rezolve toate problemele. Cu toate acestea, putem să oferim cetățenilor noștri o viziune credibilă asupra viitorului și să transformăm această viziune într-un, într-o realitate concretă. Trebuie să uh, facem ca cetățenii noștri și mai ales tinerii să se simtă implicați. Uh, Uniunea Europeană nu este uh, doar uh, o idee îndepărtată acolo undeva la Bruxelles. Uniunea Europeană există peste tot și trebuie să îi contrazicem pe cei care spun contrariul. Nu trebuie să-i ignorăm sau să-i ridiculizăm. Asta nu este o soluție. Trebuie să-i confruntăm cu fapte. Uniunea Europeană este o comunitate mare și puternică acum, ne oferă o identitate colectivă. E ceva destul de personal cu Uniunea Europeană. Și totuși, Uniunea Europeană nu ne răpește identitatea națională sau personală. Unitatea noastră trebuie să fie unitatea valorilor în diversitate, diversitate națională, regională, cultură locală. Și, în al patrulea rând, trebuie să ne pese de viitor. În curând vor fi alegerile europene. Dumneavoastră, partidele politice europene, veți avea posibilitatea să prezentați o nouă viziune realistă asupra Uniunii noastre. Dezbaterea UE a devenit uh, foarte intensă, foarte plină de viață, la multe niveluri, nivel uh, civil, nivel național, regional. Apreciez inițiativa președintelui Macron care a stimulat dezbaterea cu o proprie viziune asupra viitorului și sunt de acord cu dumnealui. Nu putem să fim prinși, captivi în acest status quo. Nu putem să ne dăm bătuți. Trebuie să renoim Uniunea noastră și ține de noi, liderii, să găsim o cale comună cu toate instrumentele în care cetățenii să aibă încredere pe care să le susțin. Avem nevoie de libertate, progres și protecție în Uniunea Europeană și trebuie să găsim o cale pentru a proteja cele patru libertăți care stau la baza integrării europene. Avem nevoie de o dezbatere UE despre strategia și aspirațiile noastre la jumătatea secolului. Uniunea Europeană va trebui cu siguranță să treacă printr-o transformare uh, majoră ca să devină o economie neutră din punctul de vedere al climei, să existe justețe socială, echitate față de întreprinderile noastre. Un subiect important pentru viitoarea dezvoltare a economiei europene se referă la digitalizare și automatizare. Pe de o parte, e o mare îngrijorare Oamenii se tem că nu vor avea suficiente locuri de muncă, căci vor fi înlocuiți de roboți. De cealaltă parte, sunt mari îngrijorări cu privire la lipsa lucrătorilor competenți pe piață. Pe viitor, vom avea nevoie de mai mulți oameni cu pregătire. Cea mai bună dovadă este faptul că țările cu număr mare de roboți uh, uh, la locurile de muncă sunt Germania, Singapore și așa mai departe și au cel mai mic șomaj totodată. Sunt uh, 150 de roboți per 10.000 de locuri de muncă în Slovacia la ora actuală. Mai mult decât jumătate uh, din media europeană și cel mai mare nivel din Europa Centrală și de Est. Să nu ne fie teamă de schimbarea tehnologică. Trebuie doar să ne adaptăm în mod inteligent, cu politici responsabile. Dacă e să fim sinceri în aspirațiile noastre față de viitor, atunci trebuie să avem instrumentele potrivite, cum ar fi viitorul cadru financiar multianual. Bugetul viitor european reprezintă doar 1% din uh, venitul uh, național brut al Uniunii Europene. Concentrând bugetul pe viitoarele politici, n-ar trebui totuși să renunțăm la politica de coeziune. Se cere o reducere a acesteia în viitorul CFM, dar asta înseamnă că am înțeles greșit rolul politicii de coeziune, căci tocmai politica de coeziune îi ajută și pe cei bogați și săraci din regiuni să uh, aibă un efect de convergență și să treacă prin uh, obstacole, inclusiv în timpuri grele economic. Spuneam că trebuie să vorbim despre viitorul nostru și vă rog să ne întrebăm cum putem vorbi despre noul cadru financiar multianual fără, fără a avea o viziune clară asupra Uniunii Europene. Eu nu cred că este o abordare corectă ca mai întâi să vedem cam ce buget avem, după care să decidem ce putem să plătim din acesta. Eu cred că ar trebui să fie tocmai invers, adică mai întâi să vedem unde vrem să fim în următorii 5, 7, 10, 15 ani, care sunt prioritățile noastre și apoi, în funcție de asta, să decidem cam cum structurăm bugetul în funcție de prioritățile noastre. Pentru mine asta este abordarea preferată. Îmi place mult mai mult față de ceea ce facem la ora actuală. Și când discutăm despre noile tehnologii, să spunem foarte deschis un lucru. Și nu vorbesc despre Parlamentul European, ci în general. La nivel european, nu suntem în măsură să ținem ritmul dezvoltărilor din acest domeniu. Mereu suntem cu un pas în urmă. Asistăm la o revoluție digitală, dar nu suntem în măsură să facem noi înșine revoluție în cadrul de reglementare. Mereu suntem în urmă, mereu încercăm să reglementăm ceva ce oamenii folosesc deja și uneori facem regulamentele în așa fel încât suprareglementăm totul și apoi ne plângem și suntem întristați că nu suntem la același nivel cu SUA și cu Asia, unde mediul de inovare se dezvoltă mai repede, iar noi suntem în continuare divizați între 27-28 de reglementări diferite. Deci, vă rog, trebuie să găsim un cadru de reglementare flexibil. Nu să reglementăm fiecare lucru simpluț care se întâmplă în viața cotidiană, căci nu acesta este viitorul în revoluția digitală. Trebuie doar să stabilim câteva reguli fundamentale, de bază, un cadru destul de flexibil, pentru că nu noi, politici, politicienii, suntem cei care reușim la ora actuală să acționăm suficient de rapid. Și tocmai de aceea, e cum spuneam, dacă discutăm despre industrie, trebuie să facem tot posibilul uh, pentru ca și guvernele să țină ritmul. Pentru că dacă spunem industrie spre zero, trebuie să spunem la fel și despre uh, dacă spunem uh, industrie 2.0, trebuie să spunem și uh, guvern 2.0, adică un guvern uh, inovator. Trebuie să ne mobilizăm forțele în așa fel încât să combatem propaganda cibernetică, fake news, știrile false. Oamenii trebuie să resimtă această urgență, trebuie să le vorbim despre importanța Uniunii Europene în viața lor de zi cu zi. Oamenii trebuie să înțeleagă că alegerile contează, votul contează. Este singura posibilitate de a uh, reuși să dirigeze calea înspre care se îndreaptă Uniunea Europeană, prin vot. Și închei cu cuvintele unora dintre unuia dintre părinții fondatori ai pe Europene, Jean Monnet. Oamenii acceptă schimbarea doar când uh, sunt forțați de necesitate. Recunosc necesitatea doar când criza e deja pe ei. Deci trebuie să fim curajoși și hotărâți să facem schimbările necesare în așa fel încât Uniunea Europeană să fie atrăgătoare pentru toți. O Uniune care este în măsură să învețe din greșelile trecutului, în așa fel încât să se poată pregăti pentru a îmbrățișa viitorul. Și, încă o dată, e nevoie de viziune. O viziune pentru o Uniune atrăgătoare în care cetățenii să poată avea încredere și pe care să o poată susține. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule prim-ministru, pentru intervenția dumneavoastră. Urmează președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Buongiorno, Mr. President. Bună ziua, domnule președinte, domnule prim-ministru, stimați deputați. Vă voi spune un secret. Am dormit puțin în noaptea asta din cauza doamnei mei, dar suficient ca să visez Slovacia și Bratislava. Pentru că ieri am negociat uh, cu doamna mei, m-am gândit la summitul european de la Bratislava din septembrie 2016, la trei luni după decizia poporului britanic de a părăsi Uniunea Europeană. Guvernul din care făceați parte și aveți mult merit pentru bilanțul președinției slovace. Deci, guvernul slovac a acceptat ideea de a reuni pentru prima dată în istorie un summit european a celor 27 de state membre. Guvernul slovac, la fel ca și noi, considera că Brexitul înseamnă trecutul și că trebuie să pregătim viitorul Uniunii Europene e, și asta am făcut la Bratislava. Am adoptat așa numita foaie de drum de la Bratislava. Bratislava. Am amintiri plăcute de la acest Consiliu European pentru că a avut loc la câteva zile după discursul meu privind starea Uniunii, pronunțat aici în acest hemiciclu și pentru prima dată cei 27 de prim-ministri au salutat conținutul discursului. Nu s-a întâmplat acest lucru nici uh, până atunci, nici de atunci încolo, dar uh, pentru mine va fi summitul de la Paris va fi un moment important în scurta mea viață politică, pentru că cu mult curaj și determinare Uh, am uh, avansat, chiar și uneori cu pași mici, spre un viitor al Uniunii Europene, chiar dacă unii au prezis atunci că nu va mai exista un viitor după decizia britanicilor. În această noapte ne-am pus de acord cu guvernul britanic în legătură cu condițiile și consecințele Brexitului și am spus aseară sau azi noapte că e o a doua șansă, dar când va mai exista o a treia șansă? Deci, aș dori ca membrii Parlamentului Britanic astăzi să sprijine demersul britanic și european care s-a concretizat pe baza unor texte comune uh, sprijinite de acordul Uniunii Europene. Doresc să vă mulțumesc în numele Comisiei pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă guvernul slovac. Și mă gândesc aici, în primul rând, la sprijinul Slovaciei uh, când vine vorba de modificarea directivei privind drepturile lucrătorilor detașați. Același lucru este valabil și când vine vorba de uh, crearea autorității uh, de regre pentru reglementarea pieței muncii. Guvernele care doresc să primească pe teritoriul lor Autoritatea Europeană a Muncii sunt mai numeroase decât uh, guvernele care au sprijin, au uh, sprijinit la început Comisia inițiativa sa de a crea o astfel de autoritate. Mă bucur că pilonul social al Uniunii Europene este pe placul dumneavoastră. Cu cât mai mulți prim ministri spun acest lucru, dar și în Consiliul European și în Consiliurile de Ministri, cu atât mă simt mai puțin izolat la nivel european. Guvernul slovac ne-a ajutat mult pentru a crea acest, uh, acest soclu social la Consiliul European de la Göteborg și spun celor care revendică acest lucru se descrie nevoia de a avea un salariu minim peste tot în Europa. Nu este o idee din aceste ultime săptămâni, este o idee pe care o avem încă de la intrarea acestei comisii în funcție și aș dori ca el să existe cât de repede acest lucru este valabil și când vine vorba de crearea în toate statele Uniunii Europene a unui venit minim. Ați vorbit despre cadrul financiar pentru următorii șapte ani și ați avut dreptate când ați spus mai întâi trebuie să ne punem de acord în legătură cu politicile și apoi în legătură cu mijloacele de finanțare a acestor politici. Și este tocmai ceea ce a făcut Comisia. A, așa am procedat am procedat conform dorinței dumneavoastră și spuneți că nu trebuie să neglijăm politicile de coeziune care trebuie să existe în continuare. Eu sprijin politicile de coeziune cu mult entuziasm. Dacă ne punem de acord în legătură cu politicile, trebuie să a trebuit să luăm în considerare și politicile de inovare, de modernizare, politicile digitale, Europa apărării. Dacă nu am fi revăzut politicile de coeziune, care sunt în continuare necesare, și politica agricolă comună, am fi ajuns la un buget de 1,41%. Nici guvernul dumneavoastră, entuziast cum e, nu ar fi acceptat un buget în valoare de 1,41% din PNB. A trebuit să facem anumite alegeri și le-am făcut. Slovacia are președinția grupului de la Visegrad în momentul de față. Aș dori să profitați de această ocazie pentru a contribui la a pune capăt dezbaterii inutile dintre europenii din Est sau din Centru și cei din Vest. Europa trebuie să respire cu ambii plămâni și trebuie să facem totul pentru ca cei doi plămâni uh, să nu fie în conflict în același corp. Cu toții trebuie să contribuim la aceste eforturi să nu credeți că vor fi doar eforturi ale mm, Comisiei, ale Parlamentului și a câteva guverne din Europa Occidentală care ar fi responsabile pentru acest conflict uneori ridicol și care nu face decât rău. Deci, folosiți-vă președinția grupului de la Visegrad pentru a remedia această mm, situație. Știți, Slovacia pentru noi, cei din Occident, și care suntem relativ tineri sau începem să rămânem relativ tineri, Slovacia nu e o țară neutră. Aveam 13 ani atunci când a avut loc uh, primăvara de la Praga, care este și primăvara de la Bladeslava și cred chiar că primele um, mișcări uh, sau au avut loc în Slovacia. Și de aceea acordăm acestei țări o, aten- o atenție deosebită și sentimentele noastre față de această țară se bazează pe experiențe și pe speranțe. Și aș dori ca slovacii să nu își închipuie că restul Europei nu iubește Slovacia, din potrivă. Și mi-ar mi plăcea ca și Slovacia să iubească mai mult Uniunea Europeană. Există elemente ale istoriei puțin cunoscute. Guvernul Cehoslovaciei în exil de atunci, împreună cu alte guverne din Europa Centrală, schițaseră un proiect pentru Europa numit Proiectul Uniunii Europene. Și în acest document, puțin cunoscut, la sfârșitul textului, o frază m-a impresionat, m-a emoționat. Chiar aceste țări din Europa Centrală, guvernele lor în exil, au scris am dorit ca într-o zi țările din Europa Occidentală să ni se alăture ca să construim Uniunea Europeană. Istoria nu v-a permis să uh, faceți atunci acest lucru, dar cum europenii din centrul Europei au fost primii care au visat la Europa pașnică, este datoria și obligația noastră să ne continuăm eforturile. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, Jean-Claude. Și acum vor începe intervențiile în numele grupurilor politice și primul este domnul González Pons în numele PPE, vă rog. Juncker. Mulțumesc, domnule Juncker, pentru cuvintele dumneavoastră. Mulțumesc, uh, domnului prim-ministru. Bine ați venit în Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat viziunea dumneavoastră în legătură cu viitorul Europei. Grupul parlamentar al Partidului Popular European vă mulțumește pentru tonul și pentru limbajul dumneavoastră și vă mulțumim că ați menționat și asasinatul ziaristului Ian Cuceac și a partenerei sale, chiar dacă nu e suficient. Libertatea presei este un pilon al democrației și când un ziarist este asasinat, această tragedie afectează toate democrațiile. În Malta, nimeni și-a asumat responsabilitatea pentru decesul lui Daphne Caruana și regretăm extrem de mult acest lucru. În Slovacia, dincolo de demisia lui Robert Fico, nu s-au făcut mari progrese. Nu se ajunge la sfârșitul anchetei. De ce? Ce nu permite să se ajungă la sfârșitul anchetei? Mai mult, ne preocupă mult retorica unor membri ai coaliției dumneavoastră și a unor candidați pentru funcția prezidențială care continuă cu un limbaj de ură împotriva opoziției și împotriva presei. Ce aveți de gând să faceți? Esteți cu adevărat angajat în lupta împotriva extremismului și împotriva discursii din ură pe care unii îl practică destul de aproape de dumneavoastră? Domnule prim-ministru, vor veni momente dificile pentru Europa. Nu știm unde ne va duce Brexitul, Alianța Transatlantică e pusă regulat sub semnul întrebării. Guvernul rus încearcă să ne slăbească și să ne divizeze, să ne vadă eșuând. Criza migratorie este fără precedent de la al doilea război mondial. Sunt probleme pe care statele membre nu pot să le rezolve singure. Sunt probleme pentru care avem nevoie de mai multă unitate. Și când ne aflăm în astfel de, într-o astfel de situație, guvernul dumneavoastră pare să insiste pe ce, pe, asupra opusului. Una spuneți dumneavoastră aici și alta face guvernul dumneavoastră. Aș dori să știu care este cu adevărat poziția dumneavoastră, cea din discurs sau practica guvernului dumneavoastră în Slovacia. Sunteți într-adevăr în slujba unui uh, integrări europene mai mare? Doriți ca țara dumneavoastră să fie pertenentă în NATO um, și să aparțină în NATO? Uh, sunt lucruri pe care nu le-ați uh, elaborat astăzi și avem uh, impresia că există o contradicție între ce a spus și ce face guvernul dumneavoastră. Europa trebuie construită pe baza unor acțiuni concrete, de la bază, de la cetățeni și la nivel local și nu prin elitism. Discursurile majore privind Europa nu servesc la nimic dacă apoi în propria noastră țară aveți eh, cea mai proastă agricultură gestionată în Uniunea Europeană. Agricultura trebuie construită cu rigoare și propunere ambițioase, dar și realizabile. Nu puteți să faceți politică în confruntare cu Bruselul, într-un război politic împotriva Bruselului. Europopulismul este la fel de periculos ca și național-populismul. Europa trebuie construită dinăuntru, rezolvând probleme, dar și din afară, pentru că bătăliile ideologice sunt și, sunt și cele uh, sunt și europene. În Venezuela se luptă pentru libertate și democrație și azi și pentru mâncare. Guvernul dumneavoastră nu a recunoscut încă președintele, pe președintele Guaido în uh, Venezuela și sunteți astfel în aceeași situație ca și Rusia, Cuba sau Iranul. Domnule prim-ministru, cât mai așteptați Um, pentru a vă pune alături de acest popor care moare de foame și nu primește medicamente. Domnule prim-ministru, e adevărat, pentru visul european e nevoie de eforturi din partea tuturor. Trebuie să avem ambiție, idealism, trebuie să fim în contact cu cetățenii. Facem ceva rău dacă în fiecare zi din ce în ce mai mulți cetățeni se uh, alătură mișcărilor antieuropene și extremiste. Să nu aveți niciun dubiu, domnule Peregrini, național-populismul este amenințarea cea mai gravă de azi la adresa visului european. Național-populismul este cea mai mare amenințare. Celelalte amenințări există, dar nici una nu este la fel de corosivă la adresa noastră ca și cea dinăuntru. Uh, și în următorul mandat vom avea acest Parlament un grup uh, numeros de național-populiști. De aceea, dumneavoastră, cu responsabilitatea dumneavoastră, așa cum a amintit președintele Juncker și noi, cu responsabilitatea noastră, trebuie să facem ce ne stă în putere. Consiliul va avea un lucru foarte important de făcut în curând. Va propune Parlamentului un nou președinte al Comisiei. Aș și avem un acord că nu vom accepta un candidat care nu a fost candidat în alegerile europene. Deci, un candidat care nu este uh, votat de cetățeni, ci impus. Domnule prim-ministru, pe 26 mai se va descrie un nou capitol în istoria europeană, un capitol uh, care se va construi prin colaborarea noastră, colaborarea între toată lumea, între țări mari și mici. Uh, pentru că grandoarea Europei este tocmai unitatea ei. În numele grupului socialist. În numele socialiștilor are cuvântul domnul Weidenholzer. Domnule prim-ministru, ne-a inspirat să vă ascultăm am văzut ce viziune aveți asupra viitorului Uniunii Europene și ce rol poate juca Slovacia. Țara dumneavoastră este în centrul Europei, la demarcația dintre Est și Vest, Est și Vest care a fost uh, separat de cortina de fier ani de zile și prin uh, Dunăre avem uh, una dintre arterele principale de viață ale Uniunii Europene. Ați reușit ceea ce nici nu ne-am fi putut imagina Separarea Cehoslovaciei a fost una pașnică și evoluția economică a fost una pozitivă în ciuda previziunilor inițiale. Slovacia a reușit uh, să treacă criteriile de convergență pentru moneda euro, ceea ce iarăși a generat creștere economică. Aceste evoluții sunt deosebit de pozitive. Țara dumneavoastră este pe o cale bună și a devenit un factor important în Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, în urmă cu doi ani ați dovedit asta când ați fost la cârma Consiliului Uniunii Europene, dar unde este lumină este și umbră. Din păcate, succesul a atras și câteva neajunsuri și um, s-a tot discutat despre mecanismele corupte, despre mafie și în legătură cu fonduri europene. Ian Cuceac a vrut să facă lumină în întuneric și a pierplătit cu viața. Asasinatul oribil asupra sa și a partenerei sale ne-a cutremurat pe toți, societatea civilă slovacă s-a mobilizat și în țara dumneavoastră s-a ajuns, ajuns la consecințe politice. Parlamentul European, la Comisia Libe, a creat un grup de lucru pe statul de drept care se ocupă de aceste incidente, care nu se întâmplă doar în țara dumneavoastră. La următoarea ședință plenară vom vota. Bilanțul țării dumneavoastră este pozitiv în multe domenii. S-au obținut progrese în ceea ce este investigarea uh, asasinatului și este pozitivă și conlucrarea cu Europol. Iată, o adevărată valoare adăugată europeană, dar, ca întotdeauna, sunt dubii dacă într-adevăr au fost trase consecințe durabile și în ceea ce privește independența justiției și în ceea ce privește libertatea presei. Și vă cerem cu insistență să nu lăsați frâiele. Parlamentul European trebuie susținut în eforturile sale de a avea un mecanism pentru statul de drept, un mecanism care să funcționeze independent de aceste Um, evenimente tragice și care să facă o evaluare constantă. Domnule prim-ministru, nu este o uh, situație în care ne băgăm în bucătăria internă a țării dumneavoastră. Este mai ales uh, vorba despre a ține cont de nevoile de securitate ale țării noastre. Nimeni nu vrea să țină prelegeri țării dumneavoastră. Există reguli comune și o înțelegere comună asupra dreptului. Doar așa estul și vestul pot să crească la oaltă. Președintele Juncker în acest context a vorbit despre cei doi plămâni ai Europei și este necesar să jucăm un rol critic, să subliniem care este rolul critic al Occidentului. Trebuie stabilite niște criterii problematice. Adesea, uh, Estul este privit ca fiind o prelungire a Vestului, unde se pot obține câștiguri pe termen scurt din cauza uh, forței de lucru plătită mai ieftin, dar uh, acest lucru nu este durabil nici pentru Est și nici pentru Vest pe termen lung. La fel, nu este durabil nici brain drain-ul. Se uh, creează brain drain-ul acesta prin migrația muncii. Uh, Cred că sunt niște dezechilibre care ar putea fi reglementate la nivelul muncii. Vă susținem în efortul dumneavoastră și ar trebui să profităm de această ocazie, inclusiv de faptul că se creează o garanție pentru uh, șomaj. Nu trebuie să riscăm să se fragmenteze Uniunea Europeană, căci este vorba despre durabilitate, nu este vorba despre niște acte motivate politic intern pe termen scurt. Nu în ultimul rând discutăm despre obiectivele de climă. Acestea nu trebuie să fie puse într-un cont de umbră, pentru că schimbările climatice nu țin cont de frontierele naționale. Sunt lucruri care ne afectează pe noi toți, est și vest. Și vom uh, reuși să imobilizăm pe oameni pentru schimbare durabilă doar în momentul în care va exista echitate și justi- justețe socială. Nu mai este doar o chestiune de competență națională. De mult nu mai e așa. Acțiunea europeană se impune, trebuie să fie una decisivă și orientată către viitor viitor. Estul și vestul vor crește la oaltă doar dacă se vor găsi și se vor căuta, de fapt, soluții comune cu uh, asigurare socială fundamentală, cu salariu minim obligatoriu, cu condiții echitabile uh, la locul de muncă în sectorul digital și nu numai. O Europa socială este cel mai bun instrumentar pentru continentul nostru, care acum trebuie să facă față unor anxietăți care ne cutremură adesea. Adesea ați spus, domnule prim-ministru, uh, ce rol joacă Slovacia și, după părerea mea, rolul acesta ar putea chiar să crească. Mulțumesc! Mulțumim. În numele conservatorilor dau cuvântul acum doamnei Zitnianska. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, dragi colegi. Acum 20 de ani, am asistat la prima uh, lărgire a NATO către fostul bloc sovietic. Slovacia nu a fost parte din acest proces, dar în cele din urmă și-a găsit și-a regăsit drumul înapoi către Uniunea Europeană și către NATO. Însă acest proces a fost pus sub semnul întrebării nu numai de către anumiți extremiști, dar chiar și de o parte din coaliția guvernamentală, subminând astfel uh, o relație de durată cu aliații. Însă dacă dorim să fim niște parteneri uh, viabili pentru aliații noștri, trebuie să fim consecvenți, să avem o comunicare onestă cu public, cu marele public de asemenea și să ne abținem de la inițiative care să aibă doar rolul de a ne mări popularitatea, pentru că este periculos să acționăm asupra uh, părții emoționale uh, a cetățenilor.